Good afternoon, dear colleagues. Uh, welcome to our... Bună ziua, dragi colegi. Bun venit la reuniunea Comisiei Libe. Ar trebui să lucrăm până la ora 6. Președintele nu uh, poate veni și de aceea îl înlocuiesc dacă nu sunt obiecții la ordinea de zi, o considerăm adoptată. În ceea ce privește regimul lingvistic, aș dori să vă spun că nu avem interpretare în croată, daneză, letonă, lituaniană, malteză, slovacă și gaelică în această dupămasă, din păcate. Și putem trece la primul punct de pe ordinea de zi, avem o dezbatere prevăzută pentru noua propunere a Comisiei și a privind Sistemul European de Informații și Autorizare privind călătoriile. Se numește ETIAS. Chiar eu sunt uh, raportor. Această propunere a fost prezentată la comisia noastră în 22 martie. Și dacă îmi permiteți, o să vă prezint uh, pe scurt proiectul meu de raport și după aceea o să dau cuvântul raportorului din partea Comitetului Economic și Social, domnul Simons, care va face și el o scurtă prezentare <clears throat> privind avizul din partea CESE, după care voi da cuvântul reprezentanților Comisiei și președinției Consiliului. Aș dori să rog se rog pe reprezentanții Consiliului și Comisiei să ne prezinte uh, punctul lor de vedere, după care vom avea o dezbatere cu colegii. Îl văd pe domnul Depre, raportor alternativ. Știu că doamna Ghiom și doamna Vergia nu pot veni astăzi. Doamna Zipel o înlocuiește pe doamna Ghiom. Aș dori să vă prezint pe scurt acest raport. Avem de-a face cu un dosar foarte important uh, din punctul meu de vedere și ca atare e și foarte complicat și dezbaterea uh, și adoptarea lui uh, vor fi destul de complicate. Cu toate acestea, cred că Uh, obiectivul său este foarte bun, respectiv să avem acest sistem european de informații și autorizare. Comisia a prezentat uh, în luna noiembrie 2016 propunerea sa și ce vă pot spune este că principalele elemente din, uh, propunerile, din propunerea Comisiei sunt de bun augur, pentru că ETIAS ne va oferi Uh, posibilitatea să uh, evaluăm dacă o persoană scutită de viză care intenționează să uh, călătorească în spațiul Schengen poate reprezenta o amenințare la, deci, la adresa securității, înainte ca persoana respectivă să ajungă la punctul de trecere a frontierei. Deci sistemul ETIAS își va duce contribuția la o evaluare mai bună dacă condițiile de intrare sunt îndeplinite de către acești rezidenți din țările terțe și dacă nu reprezintă o amenințare la adresa securității zonei Schengen. Ce putem spune este că un grănicer acum uh, trebuie să facă foarte multe evaluări într într-un timp foarte scurt uh, chiar la fața locului. Sistemul ETIAS, după ce va fi lansat, va permite mai multe verificări uh, preliminare înainte ca persoana să ajungă la graniță, unele, pe ca, unele verificări pe care nu le poate face grănicerul. Și deci sistemul ne va garanta că sistemul, că verificarea s-a făcut și că nu există motive întemeiate de refuz. Însă, acest sistem nu uh, va impune granițelului respectiv să, sau autorității să uh, hotărască să interzică intrarea uh, persoanei respective dacă consideră că uh, nu sunt îndeplinite condițiile. Sistemul va duce, sperăm, la o reducere a numărului de refurizări de intrare pentru că prima evaluare va fi avut loc înainte ca călătorul să se îndrepte spre uh, punctul de frontieră. Probabil că vom îmbunătăți gestionarea frontierelor cu sistemul ETIAS și de ce a sprijin uh, elementele care motivează propunerea Comisiei, dar am propus și un număr mare de amendamente pentru a îmbunătăți această propunere. Trebuie să mai subliniem că raportul, deocamdată, lasă o marjă mare de îmbunătățire, de clarificări și de specificări. Pentru a pregăti acest proiect de raport, am încercat să obținem contribuții de la o serie de factori implicați. Am avut reuniuni la nivel tehnic cu serviciile Comisiei pentru a uh, discuta această propunere în amănunt și apoi, mai multe părți interesante și experți au fost uh, invitați la reuniuni cu uh, raportorii alternativi și mulțumesc acestor raportori alternativi pentru că și-au manifestat interesul și am avut mai multe reuniuni înainte uh, de a pregăti acest proiect de raport. raport. Ne-am întâlnit cu agențiile europene afectate sau interesate de propunerea privind ETIAS, EULISA, Europol, Frontex, FRA, Agenția Europeană pentru Protecția Datelor, um, cu experți, experți din SUA, care au relatat experiențele acumulate de sistemul ESTA din SUA și reprezentanți ai operatorilor de transport aerian. În cele din urmă, autorii unui studiu privind ETIA solicitat de Comisia Libe și-au prezentat concluziile. În completarea acestor reuniuni s-a formulat o cerere de aviz al deci- Agenției pentru Drepturi Fundamentale și s-a organizat o vizită la situl tehnic al EULISA de la Strasburg luna trecută. Am, de, am pregătit câteva amendamente la uh, raport și o să fac o prezentare succintă a celor mai importante amendamente. Amendamentele uh, vizează o parte dintre ele problemele de, de până în aplicare, pentru că am anticipat că s-ar putea să apară astfel de probleme dacă nu amendăm o parte din uh, propunere. De exemplu, se, sunt propuse norme mai detaliate uh, pentru a stabili statul membru responsabil de evaluarea unei cereri ETIAS și, prin urmare, și de o eventuală care de atac criteriul de stat membru al primei intrări preconizate ar trebui să fie completat de responsabilități bazate pe alertele emise și pe datele furnizate în lista de supraveghere a ETIAS pentru a asigura o repartizare mai echilibrată a responsabilităților. Pentru a evita sacinile inutile, operatorii de transport care transportă pe cale terestră grupuri cu autocarul nu ar trebui să se încadreze în rândul operatorilor de transport cărora le revin obligații în temeiul acestui regulament. În plus, se propune un considerent în care se recomandă că operatorii de transport să se poată conecta la ETIAS, EES și la alte sisteme asemănătoare pentru punct de intrare unic. Pentru a asigura buna funcționare a sistemului, călătorii ar trebui să primească mai multe informații despre ETIAS, în general și despre situația lor particulară, în special. De exemplu, ei ar trebui să fie notificați în prealabil, înainte de expirarea autorizației ETIAS și, de asemenea, să aibă dreptul să solicite o nouă autorizație înainte de expirarea celei anterioare ar trebui să se ofere mai multe informații despre procedurile de introducere a unei cărți de atac pentru a se asigura că se poate exercita efectiv dreptul la o carte, cale de atac. În multe locuri se propune să se simplifice formularea cu scopul de a defini mai bine dispozițiile și de a prevedea mai multe garanții pentru călători. Uh, nu ar trebui, de exemplu, să se refuze automat acordarea unei autorizații de călătorie în cazul unui rezultat pozitiv la verificarea uh, bazei de date Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute. Apoi am mai avut câteva amendamente cu privire la eficiență și eficacitate. Se sugerează ca statele membre să înființeze puncte centrale de acces specifice care să verifice dacă autoritățile de aplicare a legii îndeplinesc condițiile pentru acces, iar nu să se încredințeze această sarcină unităților naționale ale TIAS. Astfel se evită necesitatea de a implica a treia autoritate în procesul de accesare ETIAS. Pentru a îmbunătăți controlele la frontieră, polițiștii de frontieră ar trebui să poată consulta sistemul central al ETIAS atunci când efectuează verificări în linia a doua. În cazul unei verificări în linia a doua, atunci când polițistul de frontieră uh, consideră că este necesar să efectueze o verificare suplimentară, autoritățile de frontieră ar trebui să aibă acces pentru a putea adopta o decizie în mai uh, mare cunoștință de cauză. Avem amendamente și cu privire la securitatea datelor și protecția datelor, care trebuie să fie mai bine aliniate la temeiurile juridice ale celorlalte sisteme de informații la scară largă și prin acestea consolidate, Apoi, uh, uh, prevederi privind gestionarea riscurilor la adresa securității, precum și protecția datelor care țin de avizul AEPD. Apoi, amendamente cu privire la control și la responsabilitate, Uh, se introduc o serie de dispoziții consolidate privind raportarea care să asigure o mai mare transparență și, prin urmare, responsabilitatea sistemului. Deci, eu cred că pe ansamblu am încercat uh, să îmbunătățim textul. Sunt sigură că toate amendamentele dumneavoastră sunt binevenite și ne vor uh, permite să ajungem la un acord pe un text care nu numai că e bun ca obiective sau ca menire, ci care va reuși și să funcționeze cum trebuie și să uh, sperăm că va fi bine pus în aplicare. Practic, acesta este obiectivul nostru principal. Și uh, sper să cooperez cât mai bine în continuare cu raportorii din umbră. Și acum aș dori să dau cuvântul uh, domnul Simons, raportor din partea Comitetului Economic și Social, ca să-și prezinte Uh, avizul. Mulțumim pentru prezență și vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă raportor. Mă bucur de faptul că de această dată am a fost posibil ca Comitetul Economic și uh, Social, un organ care reprezintă societatea civilă, să uh, pregătească avizul nostru care este destinat uh, Comisiei dumneavoastră și Parlamentului European. Mă bucur și mai mult de faptul că eu sunt cel care m-am ocupat de acest aviz care pot să vi-l prezint înainte de uh, pregătirea proiectului de raport. Și de altfel, uh, cooperarea dintre noi ne-a uh, permis să ne asigurăm că Parlamentul European a inclus multe dintre sugestiile noastre în proiectul de raport. Aș dori să vă prezint uh, foarte succint acest aviz, după care aș dori să vă atrag atenția asupra unor aspecte care, după părerea mea, încă lipsesc din proiectul de raport asupra cărora aș dori să insist. Deci, e foarte important să știți că la Comitetul Economic și Social am discutat foarte mult uh, legat de, un, uh, de, de justificarea uh, unui astfel de, de, de uh, sistem de informații și autorizare privind călătoriile. În urma unor uh, dezbatere aprinse, împreună cu uh, raportorii de la comisiile noastre, am ajuns la concluzia următoare. În prezent, sistemul ETIAS e inevitabil. Iată care este cuvântul cheie. Inevitabil. Și am reușit să-i convingă și pe colegii mei în legătură cu necesitatea unui astfel de sistem. I-am convins pe colegii de la Comitetul Economic și Social că oricine se opune uh, în prezent unui astfel de sistem ar deveni uh, responsabil dacă uh, un resortistant dintr-o țară străină ar comite un, încă un atentat terorist. Să nu uităm că acesta este unul dintre obiectivele principale ale sistemului ETIAS. Sigur că încă nu am tras consecințele afirmațiilor mele, cerând ca acest lucru să fie stipulat în textul juridic, pentru că cred că este pur și simplu imposibil. Dar, uh, în contextul drepturilor fundamentale, a nediscriminării, al securității datelor uh, și a tot ce se găsește în, control, în raportul Controlului European privind protecția datelor, v-ați referit și dumneavoastră la interoperabilitate și la interconectivitate și ați insistat să existe cât mai puține piedici uh, sau povere administrative și noi împărtășim uh, această viziune. Ca și noi, doamnă președinte, dumneavoastră solicitați ca în propunerea Comisiei Europene să se țină mai mult cont uh, de cetățeni mai ales de cetățenii care nu au întotdeauna acces la internet. Uh, aceștia ar trebui să recurgă la persoane terțe autorizate, împuternicite, care să îndeplinească uh, o serie de condiții în acest sens. Iată câteva elemente importante, atât pentru Parlamentul European, cât și pentru Comitetul Economic uh, Social, pe care suntem de acord. Însă, acum aș dori să vă atrag atenția asupra unor elemente care nu se regăsesc în raportul dumneavoastră. Mă refer la ultima uh, uh teză din uh, aliniatul 3 uh, sau 4 din avizul nostru. Noi vorbim aici despre reciprocitate cu țările terțe. Într-adevăr, doamnă președinte, e posibil să fim victimele unor măsuri de reprezalii din partea unor țări terțe. Ori e vorba de persoane pe care noi ni le dorim uh, în zona Schengen, deci dorim să aibă acces în această zonă Schengen. Apoi, în ce privește uh, controlul uh, costurilor intermediarilor de la alineatul 4.3 de la sfârșitul avizului nostru. Sigur că Uniunea Europeană are delegații de reprezentare în țările respective și noi considerăm că aceste reprezentanțe ar trebui să fie abilitate să Uh, să, să se ocupe de aceste demersuri. Ori uh, știm că câteodată lucrurile nu merg cum trebuie și nu am dori să îndepărtăm și mai mult Europa de aceste persoane, ca să spunem așa. Apoi, un ultim uh, aspect, definirea criteriilor pentru anumite categorii care ar trebui să fie excluse. E clar că de exemplu, am putea acorda uh, scutiri pentru personalul diplomatic din aceste țări, ceea ce este normal. Dar am dorit ca uh, definițiile să fie mai uh, clare și deci doream să vă atragem atenția asupra acestor categorii. Doamnă președinte, uh, am avut o dezbatere cu dumneavoastră în legătură cu uh, operatorul de transport și s-a găsit o soluție juridică minunată, dar știți, uh, eu sunt o persoană cu picioarele pe pământ. Adesea lucrez la Comisia de Transporturi și atunci când vorbim despre operatorii de transport, noi știm despre ce e vorba, că e vorba de transportatori aerieni, maritimi sau terestri. Dar, prin definiția din raport, în articolul privind de definițiile, pentru dumneavoastră, operatorul de transport nu include decât operatorul uh, uh, de transport aerian sau maritim. Ori din punctul nostru de vedere, așa cum subliniam la sfârșitul avizului dumneavoastră, riscăm să, uh, să lăsăm deoparte, sau Comisia Europeană a pierdut uh, din uh, vedere uh, căile navigabile interne. Ori știm cu toții că există foarte multe croaziere, de exemplu, pe căile navigabile interne, Uh, croaziere pe care le folosesc uh, călătorii americani care călătoresc uh, în zona Schengen. De exemplu, părăsesc Viena, merg pe Dunăre până, pentru a merge până în Serbia. Însă, în raport se prevede ca transportatorul să nu mai fie responsabil și că călătorii respectivi să dispună autorizația de călătorie TIAS, precum pentru călătoria cu mașina, cu autobuzul și așa mai departe și este foarte bine. Mulțumim! Înainte de a da cuvântul reprezentantei uh, Comisiei și reprezentantului Consiliului, aș dori să dau cuvântul în primul rând raportorilor alternativi și colegilor care doresc să ia cuvântul. Uh, poate că aveți și întrebări pentru reprezentanții Comisiei și Consiliului. Doamna Sipel o locuiește pe doamna uh, Guillaume. O să-i dau cuvântul. Vă rog, doamna Sipel. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din păcate, Silvii Guillaume nu poate să fie alături din, de noi datorită altor obligații pe care le are, însă mi-a transmis notițele pe care intenționez să vi le citesc. În primul rând, aș dori să insist asupra lucrurilor salutare în, rap- în uh, raportul doamnei uh, Gal, care a organizat mai multe întâlniri cu raportorii din umbră și cu alți actori interesați de sistemul ETIAS. În urma acestor întâlniri am reușit să înțelegem mai bine propunerea, lucru, pe, lucru pentru care doresc să-i mulțumesc. Trecând acum la raport, acesta conține câteva elemente interesante, de exemplu, consolidează informațiile pe care ar trebui să le primească resortisanții țărilor terțe în contextul sistemului ETIAS, încearcă să se asigure că un rezultat negativ din baza de date Interpol va duce în mod automat la faptul că nu se va pronunța un uh, refuz. Propune un nou sistem privind statele membre responsabile vis-a-vis -vis de evaluarea manuală, ceea ce va duce la o, împărtă, o împărtășire mai bună a, sarcin, a sarcinilor și va spori gradul de încredere între statele membre în momentul în care se declanșează o alertă, pentru că vor ști că ele sunt responsabile pentru uh, clarificarea situației unei persoane. Însă, pentru mine și grupul din care fac uh, parte, această propunere nu este suficient de ambițioasă și trebuie să fie modificată și voi face acest lucru prin intermediul amendamentelor care se vor referi la nediscriminare și la crearea unor uh, profiluri. Avizul AEPD și raportul uh, Comisiei Libe susțin uh, faptul că propunerea ETIAS va putea duce la, va putea duce la discriminare și la crearea unor uh, profiluri. Ștergerea, există informații care trebuie să fie șterse pentru că informațiile respective nu sunt necesare și nu sunt proporționale. Precizarea unor elemente neclare de asemenea este necesară mai ales când vine vorba de punctele principale ale sistemului ETIAS, lista în care trebuie să fie monitorizată. Autoritățile polițienești care au acces la, la ETIAS ar trebui să fie mai bine clarificate și, nu în ultimul rând, acest sistem trebuie să funcționeze astfel încât să nu aibă un impact asupra uh, vieții cetățenilor care se bucură de o derogare de la viză. Uh, și acestea sunt remarcile colegei Ghiom și dacă îmi permiteți, doamnă președinte, am și eu câteva lucruri de spus, uh, plecând de la cele spuse de domnul Simons, care a spus că uh, plus valoarea, ale, plus valoarea reprezentată de o persoană care trece o frontieră și apoi potențialul unui atac terorist. Uh, ei bine, atacurile la care am, am asistat în ultimii ani în Uniunea Europeană nu au fost comise de o persoană care au uh, traversat vreo frontieră și peste o zi, două zile ar fi comis un atentat terorist. Deci aceste atentate teroriste au fost comise de cetățenii europeni, deci nu cred că există o plus valoare din acest punct de vedere. Uh, și dacă discutăm despre teroriști și de infractori deja cunoscuți de autorități, pentru aceștia există bază de date și nu cred că avem nevoie de un nou sistem. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc, doamnă Zipăl. Vă mulțumesc și pentru că ne-ați uh, citit comentariile doamnei uh, Ghion și acum dau cuvântul doamnei Stevens, vă rog. Vă mulțumesc. Doamna președinte, dragi colegi, bună ziua! În primul rând, aș dori să mulțumesc raportoarei pentru activitatea sa. Mă bucură să văd că, în general, este de acord cu propunerea Comisiei Europene. Propune, de asemenea, ca polițiștii de frontieră să aibă um, acces direct la ETIAS pe parcursul verificărilor în linia a doua. Mi se pare o opțiune interesantă pentru că dacă polițiștii de frontieră primesc doar un da sau nu din partea sistemului și sistemul respectiv nu este deloc obligatoriu pentru ei, s-ar putea să aibă nevoie de informații suplimentare. În legătură cu două amendamente, am câteva dubii. Propunerea inițială este destul de neclară în momentul în care spune că un judecător este uh, cel care va avea uh, ultimul de cuvânt de spus pentru ca uh, autoritățile polițienești să aibă acces sau nu la sistem. Și mă întreb dacă din acest punct de vedere nu se încalcă autonomia statelor membre privind uh, dreptul procedural. Și în fine, raportoarea consideră că uh, excursiile cu autocarul, de exemplu, operatorii care organizează excursii cu autocarul sau cu trenul, nu ar trebui să verifice sistemul ETIAS. Eu nu cred că ar fi o sarcină administrativă, o povară administrativă uh, prea mare să se acceseze sistemul ETIAS înaintea um, urcării într-un autobuz. Și vă aduc aminte că PNR-ul, de exemplu, registrul cu numele uh, Uh, pasagerilor este aplicat și, uh, și pentru aceste tipuri de excursii și cam acestea sunt comentariile mele de până acum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dupre, vă rog, aveți Mersi, madame la președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ca și antevorbitorii, și eu aș dori să vă felicit și să vă mulțumesc pentru munca de pregătire pentru acest raport pe care ați făcut-o și care ne-a permis să auzim niște opinii vizibil diferite în funcție de uh, autoritățile care au intervenit uh, și care s-au pronunțat cu privire la oportunitatea conținutului și riscurile acestei propuneri. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru această activitate de pregătire. În mare, aș spune că grupul meu susține propunerea aceasta, care își propune să creeze un sistem european de autorizare și de informații în ceea ce privește călătorile. Bun, acestea fiind zise, toate celelalte dispozitive de informații um, de scală mare, când e vorba despre acestea, în primul rând se cere să se respecte un echilibru foarte bun între securitate și drepturile fundamentale. Și aici sunt două puncte sensibile unde vreau să subliniez ceva. Cred că trebuie să se definească corect criteriile pentru a stabili indicatorii de risc în funcție de care uh, se vor compara datele persoane vizate. Acest indicator de risc specific, când e vorba de imigrație ilegală, securitate sau sănătate publică, trebuie să fie menționate de comisie prin acte delegate. Așadar, trebuie să fie țintite și proporționale. Acest lucru reprezintă o parte importantă a responsabilității noastre. Trebuie să supraveghem acest lucru. De asemenea, trebuie să venim cu o listă de supraveghere ETIAS în care să fie incluse date care să se lege de persoanele, persoane care au fost bănuite că au comis o infracțiune gravă sau uh, referitor la care există niște indicații concrete că ar putea să comită o astfel de infracțiune sau că ar prezenta alte riscuri de securitate. Trebuie să putem supraveghea ca această listă de supraveghere să fie uh, corect utilizate de statele membre și că garanțiile necesare să fie asigurate așa cum trebuie, să fie vorba de persoane care într-adevăr reprezintă riscuri pentru securitate, sau pentru migrație. După părerea noastră, trebuie să se consolideze dispozitivul de garantare și să se prevadă niște evaluări periodice cu privire la modul în care riscurile respective sunt evaluate. În general, am să revin imediat, n-ar trebui ca controlul persoanelor care nu au nevoie de viză să fie mai strict decât uh, Uh, cel uh, pentru persoanele care au încă această obligație. Spun acest lucru mai ales referitor la posibilitatea de uh, eliberarea unei autorizații de, că, de călătorie cu o validitate teritorială limitată atunci când un stat membru vine cu un aviz negativ. După părerea noastră, propunerea este mult prea restrictivă la acest punct, pentru că nu prevede decât 15 zile de validitate și limitează că, autorizația la un singur stat membru. Considerăm că putem să vorbim despre cât de oportună este această restricționare. De asemenea, o să insistăm, deja se spune acest lucru, ca um, solicitanții să cunoască motivele pentru care li se cer, uh, um, pentru care li se refuză sau li se retrage autorizație de călătorie și să aibă căi de apel. Uh, de asemenea, avem câteva gânduri în ceea ce privește validitatea autorizației. Considerăm că durata de 5 ani este mult prea mare, deci trebuie să fie redusă, poate să fie 2 sau 3 ani. Sunt foarte multe lucruri care se pot întâmpla într-o astfel de perioadă și ne punem întrebări cu privire la mm, cât de lungă să fie această perioadă. De asemenea, se menționează, dar vrem să mai spunem acest lucru, vrem ca prețul să crească de la 5 la 10 euro. 5 euro este mai ieftin decât uh, orice altceva din statele membre, alte state terțe, decât, uh, ce, decât cel Canada, Statele Unite și mai departe. Știu că europenii sunt foarte uh, bogați și că asta nu o să le pună o problemă. Considerăm că mai bine avem un preț de 10 euro și uh, să oferim niște gratuități pentru anumite categorii de cetățeni, cum ar fi copiii sub 12 ani, dar și um, uh, cercetătorii, studenții, conferențiarii și cei care călătoresc în cadrul uh, unor ONG-uri umanitare, cum ar fi cum, cum se întâmplă deja în ceea ce privește politica vizelor. Doamnă președinte, doamnă raportor, trebuie mai, să mai spunem că polițiștii de frontieră, atunci când fac controlele de linia a doua, să aibă acces la informațiile care au fost uh, colectate în sistemul ETIAS. Nu, servește, nu e util deloc dacă facem aceeași muncă de două ori, când putem pur și simplu să avem acces la niște date care să ne ajute să luăm o decizie corectă. De asemenea, ați menționat un lucru, nu am să revin eu asupra detaliilor, dar mai insistăm asupra problemei interoperabilității și interconectivității cu alte baze de date și cred că Comisia va veni cu o propunere în curând în acest sens. În document, poate nu am fost eu suficient de atent, dar n-am văzut în document niște norme specifice pentru anumite state membre care încă nu au pus în aplicare achiul uh, Schengen, uh, Bulgaria, România, Cipru, Croația. Ce se va întâmpla în aceste situații? Vă mulțumesc! Cam acestea sunt observațiile noastre în acest moment. Well, uh, thank you, Mr. Uh, Vă mulțumesc, domnule Dupre, Domnul Albrecht are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și raportorilor din umbră implicați uh, în acest dosar pentru dezbaterile desfășurate și permiteți-mi să reacționez la cele afirmate de reprezentantul Comitetului Economic și Social European, pentru că nu cred că este profund greșit să spunem că cei care sunt responsabili pentru atacurile teroriste ar fi venit din uh, exterior și tocmai ar fi sosit aici, fără a se fi aflat înainte în Uniunea Europeană, este un lucru complet fals și, în plus, nu este adevărat că cei care ar fi sosit ar fi venit din țări pentru care exista o derogare privind uh, obligația de a avea o viză. Deci nu știu de unde ați găsit această informație. dar ați și spus că cineva care argumentează împotriva sistemului ATS va fi responsabil pentru atacuri viitoare. Și trebuie să spun că este o insultă uh, incredibilă care subminează credibilitatea instituției din care faceți parte. Și, în general, am senzația că dezbaterea sistemului ETIAS se desfășoară foarte departe, foarte îndepărtată de fapte. Dispunem de un studiu redactat de Serviciul uh, de Cercetare a Parlamentului European care ne spune că, în general, um, argumentele în favoarea necesității creării sistemului ETIAS încă nu au fost prezentate. În plus, se spune că The, um, the assessment uh, I don't find, find it. Ah, yeah. The, while the specific necessity. Există măsuri uh, necesare privind uh, fluxurile migratorii uh, ne, in, ilegale. Deci, necesitatea existenței unui sistem care este orientat în țintește uh, Uh, resortisanța ai cetățenilor europene care provin dintr-un stat care dispune de o derogare de la obligația de a, de a avea viză, nu, deci nu există această necesitate. Deci eu aș dori să spun că în cazurile în care este vorba de călători care vin dintr-o țară care, pentru care nu există obligativitatea de a deține viză, trebuie să ne întrebăm dacă într-adevăr avem nevoie de de un sistem de verificări uh, suplimentare. În moment, Știm că în asemenea cazuri forțele de poliție din țara respectivă trebuie să coopereze, trebuie să transmită informații privind uh, infractorii cunoscuți, trebuie să există o cooperare și în alte domenii de în alte domenii polițienești și toate informațiile uh, respective sunt disponibile dacă statele membre își fac uh, treaba și atunci este clar, se poate vedea dacă cineva uh, în momentul în care intră în spațiul Schengen trebuie să fie verificat sau nu. Și există foarte multe argumente împotriva necesității instituirii unui asemenea sistem, care, în primul rând, ar fi foarte costisitor să uh, estimează undeva în jur la 500 de milioane de euro și, în al doilea rând, ar respecta o uh, intruziune în viața privată, în sfera vieții private a uh, călătorilor care vin în Uniunea Europeană din statele respective și o colectare um, cu ridicată a datelor personale a călătorilor respectiv ar încălca și jurisprudența de până acum a Curții, Curții Europene de Justiție. Deci, mă întreb de ce ne uh, pripim cu acest sistem și singura explicație pe care o pot uh, găsi eu este că dezbaterea acestor măsuri nu a avut nicio legătură cu realitatea. S-a bazat doar pe emoții și pe un răspuns uh, instinctiv Uh, legat de necesitatea unui grad mai mare de securitate. Și toate acestea se întâmplă în Uniunea Europeană, care eu personal sper că uh, a tras niște învățăminte din istorie, și anume că călătoritul este un lucru pozitiv și că uh, să mergi într-un stat european uh, și să te întorci la tine acasă este un lucru pozitiv și că aceste călătorii ar trebui să fie ușurate, nu ar trebui să fie uh, îngreunate și mă întristează această dezbatere pentru că mie mi se pare că ea va duce la crearea unui cadru de reglementare și un nou sistem care nu sunt necesare și care contrazic uh, valorile noastre, drepturile fundamentale care trebuie să fie respectate și în cazul călătorilor. Deci, din punctul meu de vedere, împreună cu Comisia Europeană ar trebui să revenim asupra necesității existenței acestui sistem. Să vedem dacă nu cumva există alternative pe care am putea să le analizăm, alternative mai țintită și mai eficace. De exemplu, toți acești bani pe care îi risipim printr-un asemenea sistem ar putea să fie investiți în măsuri țintite de uh, aplicare a legii. De exemplu, cooperare între statele membre ale Uniunii Europene, între autoritățile polițienești din statele membre ale Uniunii Europene și forțele pol- uh, polițienești din statele care uh, a un regim uh, al vizelor liberalizat și așa mai departe, deci cred că asemenea măsuri ar fi mult mai eficiente din punctul de vedere al, sec- al securității, din punctul de vedere al combaterii amenințărilor vis-a-vis -vis de societățile noastre în comparație cu crearea unui asemenea sistem. Și mă surprinde, domnule Depre, că grupul liberal luptă pentru un asemenea sistem, apără un asemenea sistem, încearcă chiar să îl extindă și mai mult și mă uit uh, în jurul meu în sală, știu că suntem uh, în minoritate, însă mi se pare că cu toate acestea până acum nu am discutat uh, faptele concludente și nu am ținut seama de studiul Parlamentului European. Mulțumesc, domnule Albrecht. Domnule Dupre, ați dori să reacționați? Doamnă președinte, am să spun decât că dacă m-a ascultat colegul nostru, a auzit că în prima parte am insistat cel mai mult pe nevoia de consolidarea garanțiilor pentru cetățeni, atât când e vorba de stabilirea indicatorilor de risc, cât și lista de supraveghere. Dacă ați citit documentul, sigur ați înțeles în ce măsură dispozitivul acesta este important uh, uh, dacă riscurile nu sunt uh, bine calibrate. Și vreau să revin la una dintre propuneri, că să nu avem un sistem general, ci unul țintit și să fie colaborare cu, între autoritățile polițiene și cele de frontieră și cu cele din alte state. Aveți încredere în domnul Erdogan și în ce vă spune poliția sa? Asta aveți? Please, no, <laughs> don't reply now. Vă mulțumesc. Nu vă dau acum cuvântul pentru a răspunde. Vom avea suficient timp. Doream să ascultăm și părerea reprezentanților comisiei. Vă dau cuvântul pentru a răspunde uh, întrebării cu caracter personal care v-a fost adresată, dar după aceea sper că veți continua această dezbatere în contextul reuniunii, reuniunii raportorilor din umbra. Da, o să răspund la obiect. În, în continuare o să cerem uh, informațiile tuturor călătorilor și apoi, din motive întemeiate, desigur, trebuie să găsim persoanele care reprezintă un risc. Dar acum uh, pur și simplu colectăm informații privind toți călătorii, fără niciun fel de discriminare, ceea ce nu uh, reflectă cerințele impuse de CEJ, de a ști, în primul rând, care este riscul, după care să ceri colectarea unor informații, unor date. Mulțumesc, mulțumesc pentru toate intervențiile și pentru cuvintele de apreciere vis-a-vis -vis de raportor. Desigur, există în continuare multe întrebări la care nu am găsit un răspuns, însă permiteți-mi să dau în primul rând cuvântul Comisiei pentru a clarifica anumite elemente, după care o să dau cuvântul uh, Consiliului. Comisia Europeană, în primul rând. Thank you, Mrs. Chair. Good afternoon to everyone. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Am dorit, în primul rând, să-i mulțumim, domnule raportor, pentru eforturile făcute uh, în elaborarea acestui raport. Ca de obicei, Comisia deocamdată are o rezervă cu privire la poziția sa generală, dar salutăm proiectul de raport al domnului raportor. Textul se încadrează în spiritul propunerii Comisiei. Am dorit să menționăm câteva aspecte care considerăm că ar trebui să fie menționate în acest proiect de raport. În primul rând, accesul la datele din ETIAS de către polițiști de frontieră. Comisia consideră că dacă le dăm acestora ocazia să uh, aibă acces la dosarul de solicitare, chiar și în linia a doua, trebuie să fie um, considerat cu mare atenție, să vedem dacă este cu adevărat necesar și să fie limitat uh, la ceea ce e strict pentru ca ei să-și îndeplinească sarcinile legate de control. Cea a doua observație se referă la venituri. Consideră că veniturile care ar uh, apărea ca urmare a taxei de solicitare ar trebui să fie considerate niște venituri externe suplimentare, pe când textul uh, doamnei raportor consideră că aceste venituri ar trebui să fie unele care să fie contate interne. Comisia nu crede că această modificare ar fi potrivită, pentru că un caracter extern ar permite ca un eventual surplus să fie păstrat uh, Uh, mai multă vreme în fondul de securitate externă și s-ar putea folosi în caz că ar apărea o scădere uh, brupt, bruscă a solicitărilor în anii următori sau dacă ar trebui să se facă o autom- automatizare a controlelor, de exemplu. Oricum, dacă, e, dacă sunt considerate sau interne sau externe, la finalul uh, perioadei orice surplus uh, din veniturile ETIAS ar reveni oricum la bugetul general al Uniunii Europene și ar uh, completa contribuțiile statelor membre. Cât despre Europol, există niște modificări în proiectul de raport și noi am dorit să subliniem doar că Europol nu are acces direct la sistemul ETIAS, la datele din acesta, statele membre sunt responsabile direct pentru datele pe care le încarcă în lista de monitorizare și Europol nu ar avea acces la aceste date. Nu în acest moment. De asemenea, noi vă stăm la dispoziție, vrem să contribuim la discuție din Parlament și, dacă doriți, vă mai explicăm elemente tehnice din această propunere dacă ne solicită raportorul sau Comisia Libe. Vă mulțumesc. Thank you, uh, Mr. Sulan. Uh, and... Uh, mulțumesc. Acum, în numele președinției um, Consiliului, doamna Alison Gatz. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, bună ziua tuturor. Da, propunerea ETIAS este unul dintre dosarele importante pentru Consiliu. V-am spus și dumneavoastră, e important, dar și complex dosarul. Ca urmare a comunicării Comisiei privind frontiere inteligente, statele Șefii de state și de guverne au făcut apel la această propunere la fel de parcurs de la Bratislava și în concluziile Consiliului din octombrie 2015. De când s-a propus uh, documentul, uh, am avut uh, lucrări destul de intense la nivel tehnic și cu cooperarea tuturor și cu abordarea constructivă a statelor membre, acum avem abordarea generală a Consiliului, care a fost convenită la Consiliul JAI din 9 iunie. Salut proiectul navastră de raport. N-am să intru în detalii, avem această abordare generală, trebuie să uh, parcurgem ceea ce s-a discutat la Consiliu, însă multe dintre punctele pe care le-ați menționat dumneavoastră sunt chestiuni pe care le-am discutat uh, destul de pe larg în Consiliu și care s-au reflectat și în textul nostru. Același lucru se aplică și um, um, la comentariile pe care le-au făcut o serie de membri ai acestei comisii. Deocamdată nu pot decât să mai salut odată acest proiect de raport, Așteptăm cu interes ca Parlamentul să își elaboreze mandatul de negociere, astfel încât negocierile interinstituționale să înceapă. Pe partea noastră, Consiliul European a făcut apel să existe un acord până la finalul anului, deci sperăm să putem să îndeplinim acest uh, obiectiv și ceea ce am menționat în declarația noastră comună. Așadar, așteptăm cu mare interes discuțiile viitoare. Cred că și uh, președinția următoare la fel. Mulțumesc. Thank you. Vă mulțumesc, doamnă Gat. Acum, uh, în calitate de raportor, o să fac câteva remarci de încheiere. În primul rând, doresc să le mulțumesc colegilor pentru sugestii care sunt încurajatoare. Știu că există multe opinii divergente și eu chiar sper că vom găsi o poziție comună la final. Știu că nu va fi ușor. Când am um, început, în partea introductivă, am menționat faptul că propunerea comisiei lasă mult loc de îmbunătățiri și de adăugiri de detaliere, de aceea suntem noi aici ca să îmbunătățim textul, să încercăm uh, să-l uh, facem mai ușor de aplicat. Sunt de acord cu domnul Depre și tocmai de aceea am și făcut un amendament în acest sens, că cei care nu sunt obligați să uh, beneficii de viză nu ar trebui să fie defavorizați la intrarea în Uniunea Europeană decât cei care trebuie să solicite viză. Deci, cu siguranță trebuie ca textul să fie orientat în această direcție. Sigur, au mai fost câteva chestiuni foarte concrete menționate. Sunt sigură că vom ajunge la niște răspunsuri pentru acestea. Am chiar niște sugestii aici și înțeleg foarte bine de ce uh, anumite lucruri au fost incluse, altele nu, dar cred că vom avea destul de multe reuniuni cu raportorii din umbră în care putem să le lămurim. E, un lucru e clar um, cu deciziile acestea care se iau acum în ceea ce privește sistemul de intrări-ieșiri, acesta va avea un impact clar asupra dosarului nostru, deci trebuie să luăm în considerare ce se întâmplă și acolo ca să nu trebuiască după aia să o luăm cu munca de la capăt. Deci, dacă pe măsură ce lucrăm la textul acesta să ne uităm un pic ce se întâmplă și în partea cealaltă, să găsim o modalitate de aliniere a, între deciziile acestea care urmează să fie luate, mai ales în ceea ce privește sistemul de intrări și ieșiri. Inițial, termenul de repunere a amendamentelor era 11 iulie, însă am primit o solicitare de la doamna Vergia, de la doamna um, Guillaume, de la domnul Albrecht să se amâne termenul până pe 18 iulie. Și cred că e important să aveți posibilitatea să lucrați la amendamente și accept această modificare a termenului deci o va fi 18 iulie la ora 4 după amiază. Așa că vă mulțumesc și aștept cu interes cooperarea, amendamentele. Sperăm să găsim un compromis bun și să putem prezenta un text bun care să fie viabil și care să poată să fie pus în practică, să nu fie doar teoretic. Vă mulțumesc, dragi colegi. I have to go as chair to the next point. Trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi acum. Vom avea o dezbatere cu privire la următoarele trei puncte, le vom discuta împreună. Avem misiunea LIBE în zonele hotspot din Grecia și la Atena, 22-25 mai. Apoi cel de-al 13-a raport privind transferul și relocarea al Comisiei și raportul Comisiei al șaselea privind progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a declarației UE-Turcia. Dezbaterea este una comună O delegație Liba a vizitat Grecia. În Șeful ei a fost uh, colegul uh, Peter Niederliver și uh, o colegă din Grecia a fost și ea prezentă. S-au vizitat uh, aspecte legate de gestionare a um, migrației și câteva centre, inclusiv hotspoturile. Colegii au vizitat două hospituri în uh, Lesbos și câteva facilități de primire. S-au întâlnit cu reprezentanți uh, ai autorităților uh, greci, cu organizații internaționale, Comisia Europeană, agenții și um, cu um, reprezentanții din altul Comisariat pentru Refugiați ONU. Acum vom avea o prezentare din partea liderului delegației și după aceea o să fie prezentările comisiei cu privire la rapoartele lor. Cel privind relocarea și transferul al domnului Nielsen, care urez bun venit, și apoi vom avea prezentarea de către domnul Fervei, care este coordonatorul UE pentru punerea în aplicare a declarației UE Turcia. Inițial, când uh, a vizitat Grecia, delegația trebuia să se întâlnească cu dumneavoastră, dar din cauza constrângerilor din nu a fost posibil, așa că vom asculta astăzi uh, prezentarea aceasta și vom avea un schimb de opinii. Dau întâi cuvântul domnului Niedermüller. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Misiunea în Grecia a avut loc între 22 și 25 mai și, așa cum a spus deja, am avut un, bogat, uh, un program foarte încărcat în aceste zile. Am vizitat hotspot-uri, facilități de primire, adăposturi pentru minorii neînsoțiți și pe insule, dar și pe continent. Am avut întâlniri cu ONG-uri, cu reprezentanții autorităților elene și, desigur, am, ne-am întâlnit și cu ministrul pentru migrație. Pe baza acestei uh, treceri în ansamblu cu privire la situația din Grecia, delegația a observat cu precădere faptul că condițiile de primire în facilitățile pe care le-am vizat și în hotspoturi au făcut uh, obiectul unor îmbunătățiri în lunile trecute, însă există preocupări cu privire la condițiile din anumite tabere. De asemenea, de când uh, s-a crescut capacitatea Serviciului pentru Azil din um, Grecia um, cu sprijinul uh, EASO um, s-au făcut um, procesarea aplicațiilor în, termen, în termene bune, însă uh, numere mari de solicitanți trebuie să aștepte încă destul de lung, de mult ca să afle ce se întâmplă cu ei. Încă un lucru. Returnarea pentru cei care nu sunt eligibili uh, pentru protecție internațională a devenit um, mai gravă pe măsură ce fluxurile migratorii s-au schimbat în ultimul an. De asemenea, cadrul uh, juridic uh, și practicile în schimbare fac să fie mai greu pentru actorii relevanți și pentru solicitanți. Aceștia nu pot să primească informațiile corespunzătoare și asistență juridică și aceasta este și limitată. Încă un lucru, identificarea punctelor vulnerabile pe partea de primire, dar pe toate etapele ar trebui să fie sistematizată mai mult. Apoi, uh, importanța unei finanțări continue și durabile. Aceasta este esențială, pentru că altfel pot să apară întreruperi în um, Uh, fondurile de urgență, acestea au avut deja niște consecințe negative, mai ales asupra situației din insule. Și, în sfârșit, um, școlarizarea trebuie să fie asigurată. Este un lucru care preocupă foarte mult, uh, pentru că copiii trebuie să aștepte prea mult înainte să poată să construiască ceva în viitor. Activitățile educaționale pe care le fac ONG-urile nu pot să înlocuiască o școlarizare corespunzătoare. Din uh, schimburile cu părțile interesate și din constatări, uh, am ajuns uh, la următoarele recomandări. În primul rând, uh, atenția asupra uh, returnărilor voluntare trebuie să fie folosită doar de la caz la caz ca ultima instanță, pentru că ar apărea riscul uh, ascunderii um, și trebuie să se facă o monitorizare în acest sens. Apoi accesul la educația formală trebuie să fie oferit tuturor copiilor de pe insulă. Apoi, o utilizare deplină a fondurilor europene pentru integrare, astfel încât solicitanții de azil, refugiații și migranții să aibă ocazia să devină parte a societății și să fie acceptați de către populația locală. Și încă o recomandare, identificarea legăturilor de familie și a reunificării familiei în cadrul procedurilor Dublin. Acestea trebuie să fie accelerate și toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să colaboreze în acest sens. Și, în ultimul rând, re... transferurile trebuie să fie accelerate. Statele membre trebuie să fie îndemnate să-și îndeplinească obligațiile în cadrul deciziilor um, uh, Consiliului și toate persoanele pentru care autoritățile elene și-au făcut parte a procesului, 12.000 acum, să poată să fie transferate, așa cum uh, uh, se reamintește și în rezoluția Parlamentului European. Așa am um, menționat noi în recomandările misiunii și trebuie să subliniez că chiar am avut impresia că autoritățile elene, guvernul elen, încearcă să facă tot ce stă în putință pentru a îmbunătăți situația de acolo, însă încă se pot întrevedea multe probleme. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. and then before... Mulțumesc, domnule Niedermuller. și acum, înainte să trecem la partea de discuție dau cuvântul Comisiei. Domnul Nielsen ne va prezenta cel de-al 13-lea raport privind transferul și uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, unde ne aflăm astăzi? Am transferat 15.000 de persoane din uh, Grecia, 7.000 persoane din Italia. Pe ansamblu, notăm o tendință pozitivă, având în vedere îmbunătățirea numelelor din Italia, dar e nevoie de eforturi din partea statelor membre și a părților implicate, ceea ce înseamnă că statele membre trebuie să se angajeze în mod uh, sistematic, mai ales în ce privește Italia, uh, statele membre trebuie să se angajeze să ia mai multe persoane decât în prezent, statele membre trebuie să aibă o politică mai strictă în ce privește preferințele exprimate, ceea ce reprezintă o uh, piedică în calea funcționării rapide a procedurii și apoi toți factorii implicați trebuie să continue să proceseze uh, capacitățile cât mai repede pentru a evita orice impact, uh, impas uh, în Grecia în următoarele luni. În ce privește Italia, mai e nevoie de eforturi pentru a registra toate persoanele care ar putea să fie, fac obiectul transferului dinspre Italia și apoi trebuie ca procedurile de transfer să fie mai uh, centralizate, mai ales în ultimile faze ale procesului. Și în acest sens, ESO a lansat o campanie de informare în Italia pentru a îmbunătăți sistemul de înregistrare și Comisia a oferit și sprijin financiar pentru a avea o procedură care să fie mai uh, centralizată și care să aibă un uh, efect pozitiv asupra ritmului procesului. Noi, Comisia, considerăm că cu aceste eforturi ar trebui să putem Uh, atinge obiectivul nostru comun, respectiv să-i transferăm pe toți cei care au fost înregistrați uh, ca solicitanți în Italia sau în Grecia până când decizia va expira. Sigur că e nevoie, așa cum am spus, de eforturi din uh, partea statelor membre în mod echitabil și proporțional. Și în ziua în care am adoptat acest raport, Comisia a lansat și proceduri de încălcare a legislației împotriva Poloniei, Ungariei și a Republicii Cehe, aceste cele trei state membre fiind cele care nu și-au uh, îndeplinit angajamentele, deci nu au transferat nicio persoană de mai bine de un an. Și în ce privește uh, relocarea, am ajuns la 16.500 de persoane relocate. Uh, e o evoluție pozitivă 3 la, două treimi din obiectivul inițial a fost uh, atinse, dar constatăm că există uh, state membre care nu au relocat uh, pe nimeni și cred că e important să facă acest lucru până când va, uh, lua, va fi la final acest proces. Avem 6200 de persoane relocate din Turcia în conformitate cu uh, sistemul 1 la 1. Mulțumim, domnule Nielsen și acum aș dori să dau cuvântul domnului Veier. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pregătisem o prezentare succintă pe marginea raportului, însă am uh, discutat cu doamna președinte și mă gândeam că poate ar fi mai bine să am o reacție la reacțiile comisiei dumneavoastră și după aceea, între timp, să uh, citesc și câteva cifre care uh, reiesc din raportul nostru. Însă, aș dori să spun că, pe ansamblu, eu consider că raportul și felul în care a fost prezentat uh, mi se pare foarte echilibrat și el reflectă în mare măsură sau coincide cu impresiile noastre. Aș dori să trec în revistă câteva aspecte doar. S-a spus că condițiile de primire s-au îmbunătățit, dar că persistă preocupări. Cred că e un rezumat foarte bun al situației. Într-adevăr, au fost depuse eforturi peste tot, aș spune, ca îmbunătăți condițiile. Constatăm uh, o ameliorare. Mă gândesc mai ales la situația dificilă din uh, această iarnă. Însă, sigur că e loc de mai bine și mai persistă uh, preocupări în anumite locuri și m-aș referi la o, o astfel de temere legată de situația din Hills, în tabăra sau centrul de primire Suda, care nu este uh, un centru oficial, e administrat de către primărie. E o situație care nu e perfectă și de mai multe ori am oferit și alte uh, soluții, ceea ce s-a dovedit însă a fi foarte greu de realizat, a fost greu să convingem populația locală deci putem spune că ne aflăm într-un impas, ceea ce e un subiect de îngrijorare. Mai sunt și alte preocupări, dar pe ansamblu cred că putem spune că într-adevăr am constatat îmbunătățiri. S-a mai spus și uh, s-a vorbit și despre procedură, că situația ar trebui să fie clarificată, s-au înregistrat uh, progrese în ce privește biroul de azil, care a beneficiat de sprijinul EASO și trebuie să spunem acest lucru, rezultatele au fost minunate. S-a acordat acest sprijin, însă acolo unde apar blocaje și sunt de acord uh, cu această frustrare, deci, uh, să zicem, blocajul se află în uh, faza de instanța a doua, faza de apel. Nu că ar fi vorba de lipsă de voință din partea noastră, capacitatea autorității de apel a fost uh, dublată, EASO a pus la dispoziție echipament, calculatoare, dar și uh, consiliere juridică, deci am uh, făcut, uh, am depus eforturi pentru a îmbunătăți această capacitate, dar până acum acest lucru nu s-a uh, tradus și în numărul uh, real de cazuri uh, tratate sau de dosare tratate, ceea ce reprezintă o preocupare tocmai datorită faptului că un mare număr din aceste cazuri nu sunt uh, refugiați. E vorba de fapt de persoane care probabil că nu au uh, dreptul să beneficieze de protecție internațională. Și unul dintre motivele pentru care, într-adevăr, este foarte greu să facem progrese în ceea ce privește returnarea îl reprezintă tocmai această situație, ceea ce are o influență sau își lasă amprenta asupra sistemului. În ce privește identificarea punctelor vulnerabile, într-adevăr e un domeniu foarte important, însă până acum sistemul a încercat să aplice prudența și dacă vă uitați la cifre, foarte multe persoane au fost declarate vulnerabile. Deci, când a existat o îndoială, orice urmă de îndoială, uh, persoana respectivă a fost declarată automat vulnerabilă. Mai mult de 8.000 de persoane care uh, au fost uh, puse în categoria persoane vulnerabile. E un număr foarte important Uh, din uh, datele totale. În ce privește finanțarea din partea Uniunii Europene și teama că ea ar putea să fie întreruptă. Și de această dată aș dori să aduc o clarificare. Uniunea Europeană acordă și va acorda finanțare, însă uh, până acum finanțarea acordată a fost mai ales de tip asistență de urgență și apoi instrumentul DG ECO, un alt instrument de urgență. E clar că la un moment dat va trebui să existe o tranziție pentru a folosi sumele naționale. Deocamdată vorbim despre... Deci e vorba tot de fonduri europene, dar dorim să facem tranziția. Nu e ușor, pentru că e nevoie de capacități suplimentare și uh, adevărul e, și de aceea și uh, există toate aceste temeri și toate aceste plângeri, realitatea este că partenerii preferă să discute cu noi, cu Comisia Europeană în calitate de, uh, de, de omologi financiari. Cam asta este realitatea. Dar noi încercăm să încercăm o mână, să acordăm o mână de ajutor autorității de uh, gestiune ca să facă tranziția aceasta, dar suntem foarte prudenți pentru că cu toții suntem de acord că nu ar trebui să ducă la, un, uh, la o scădere a calității serviciilor pe insule sau uh, în Europa continentală. Centrele de detenție. Detenția este folosită doar ca o ultimă soluție de ultimă instanță și sunt de acord cu acest principiu și aceasta din mai multe motive, Există aspectele legale, juridice, umanitare, dar mai este și un alt uh, aspect de natură concretă. Centrele de detenție au capacitate limitată, deci ele trebuie să fie folosite cât mai eficace. Și din aceste motive am uh, sfătuit autoritățile din Grecia să nu uh, plaseze în centrele de detenție candidații pentru uh, returnare voluntară. Oamenii uh, câteodată își exprimă dorința de a se întoarce acasă și nu există niciun motiv pentru care aceste persoane să ajungă în centre de detenție. Există anumite uh, îngrădiri juridice care uh, îndreptățesc autoritățile elene că trebuie, să consider că trebuie să facă acest lucru? Dacă aș putea să fac o schimbare, aș uh, face schimbarea în uh, direcția sugerată de dumneavoastră. În ce privește reunificarea familiară, cu mare plăcere aș uh, dori să spun că, într-adevăr, cu toții recunoaștem că aceste proceduri trebuie să, se, să decurgă cât mai repede cu putință. Așa cum s-a spus, uh, transferul, noi ne-am exprimat poziția și, în fine, dar în ultimul rând s-a făcut o recomandare sau un comentariu în ce privește școlarizarea copiilor și mobilizarea fondurilor de integrare. Și aici sunt de acord cu o mică nuanță. Principala îngrijorare pentru mine e să ne asigurăm că persoanele respective rămân pe insule cât mai puțin cu putință. Sperăm ca uh, persoanele, familiile cu copii să nu trebuiască să stea pe insule mai mult uh, decât e nevoie, să ajungă în Euro- pe Europa continentală pentru ca copiii să fie școlarizați, ceea ce nu, școlarizați, ceea ce nu înseamnă că trebuie să uh, închidem ochii în fața situațiilor de pe insule și cred că, într-adevăr, a sosit uh, momentul să ne întrebăm care este faza următoare. Există persoane care nu pot face obiectul returnării, nu pot să meargă altundeva, în alte state membre, trebuie să rămână în Grecia. Deci se pune într-adevăr problema integrării. S-a recunoscut acest lucru și, după părerea mea, aceasta este următoarea frontieră, următorul front pe care va trebui să luptăm și salut această recomandare. Deci iată unde află, ne aflăm în ce privește punerea în aplicare a acordului cu Turcia. Dacă e să ne uităm la obiectivele acestui acord, aș putea spune că continuăm să obținem rezultate pozitive, să atingem obiectivele. Sos, numărul sosirilor este încă redus. Mai mulți oameni mor în, mor în Marea Ege decât înainte. Deci putem spune că situația s-a îmbunătățit Mă voi opri aici. Deci ideea era că mor mai puține persoane în Marea Egee decât înainte. Mulțumim! Aș dori să-i rog pe colegii care uh, doresc să cuvântul să o facă, mai ales cei care au uh, participat la delegație. Doamna Ernst, am o altă listă, doamna Gomes, după aceea doamna Ernst, uh, doamna Wimberg. doamna Spinelli. Deci, doamna Ernst, vă rog. Ja, recht vielen Dank. Ähm, freue mich, dass wir diese Aussprache Vă mulțumesc. Mă bucură faptul că purtăm această dezbatere la atât de puțin timp după această vizită, ceea ce este necesar și pot să înțeleg câteva din argumentele prezentată uh, Condițiile de cazare din uh, Grecia s-au îmbunătățit, într-adevăr, însă există în continuare probleme legate mai ales de declarația UE-Turcia probleme care sunt și consecințe ale acestei declarații și o să amintesc câteva elemente la care doresc să și primesc o reacție din partea dumneavoastră. Condițiile de detenție, în primul rând. Ați spus că Detenția este o decizie voluntară a Greciei, pentru că aceștia spun că cei care se întorc de bună voie ajung, de exemplu, în centrele de pre-returnare, însă și știm că acestea au un caracter destul de închis, pot fi părăsite doar pentru o perioadă scurtă de timp, de exemplu, și aș dori să primesc un răspuns din partea, dumneav- din partea dumneavoastră. Cui i-a venit ideea și cine este responsabil pentru ca trei categorii de oameni să se regăsească în, în, uh, aceast, în aceste centre de pre-returnare. Cei care fac probleme, cei care uh, doresc să se reîntoarcă în mod uh, uh voluntar și uh, o altă categorie. Apoi, între a doua cale de atac între deci cine face o diferență, diferențiere între uh, returnarea, întoarcerea voluntară și uh, sentința în, uh, după al doilea apel? Și dacă decid eu personal, de exemplu, să nu mă întorc în mod voluntar și uh, să recur la a doua cale de atac. Am această posibilitate sau nu? Grecia îmi permite să recur la a doua cale de atac sau nu? Sau Comisia se, se implică din acest punct de vedere sau nu? Sau chiar cere o decizie din acest punct de vedere? Apoi, reîntregirea familiei. Să petrecem mult, mult prea lent și aș dori mai multe informații din partea dumneavoastră care sunt cauzele pentru această viteză redusă a reîntregirii uh, familiilor sau statele membre nu își doresc acest lucru sau există și alte motive care să explice această lentoare și apoi transferul, transferurile. Am înțeles că din 12.000 de oameni, 8.000 și-au făcut deja bagajele, ar fi gata să fie transferați, însă uh, statele membre în continuare inventează tot felul de pretexte pentru a nu îi primi pe acești oameni. Și aș dori să știu cum se implică Comisia pentru a îi transfera pe toți acești oameni. Apoi a spus câteva lucruri în legătură cu fondurile. A spus că în momentul în care sunt epuizate fondurile de la ECO, atunci uh, se va recurge la finanțare națională, însă știm cu toții care este situația din Grecia. Și ultimul punct pe care aș dori să-l mai amintesc este situația uh, persoanelor cu dizabilități. Este un subiect foarte important. Știți că în uh, Grecia există o lege care permită acestor persoane cu dizabilități să se bucure de un sprijin deosebit, să nu fie obligate să uh, trăiască în taberele uh, respective, însă am înțeles că exercită presiuni din partea Comisiei pentru ca aceste legi, această lege să nu fie respectată și astfel încât persoanele cu dizabilități să, fie, să poată fi returnate în Turcia. Educația Apoi uh, știm că în Moria, de exemplu, sau în alte locuri există familii um, care timp de un an, de exemplu, aproape, dacă nu chiar mai mult, nu au reușit să-și trimită copiii la școală. Uh, copiii familiilor respective ar fi trebuit să fie duși uh, pe continent, însă acest lucru nu s-a întâmplat până acum, și aș dori să știu de ce și cum. Mulțumesc. Doamna Bimberg acum. that's... Eh, jag var också med på resan till Grekland och jag vill börja... Vă mulțumesc că am participat și eu la această vizită din Grecia și aș dori să încep prin a mulțumi celor care au organizat-o. A fost o delegație foarte interesantă, mai ales din uh, perspectiva Suediei. Noi nu am trimis niciun imigrant înapoi în Grecia, care să fi fost uh, înregistrat în Grecia și apoi să fi călătorit în Suedia, tocmai pentru că înțelesesem că centrele de primire erau uh, prost echipate, însă am fost plăcut surprinsă să văd care sunt condițiile de primire în aceste uh, centre. Existau clădiri modulare, cu aer condiționat, cu uh, acces la televiziune prin um, satelit, de exemplu, erau organizate seri cu grătare, de exemplu, și în, uh, în uh, trecut eu am fost cazat în diferite hoteluri cu condiții mai proaste de, de primire. Deci acum nu mai putem argumenta că oamenii nu pot fi trimiși, nu pot fi trimiși înapoi în Grecia datorită condițiilor în care ar trăi. În momentul în care am discutat cu ministrul, ministrul uh, competent pentru migrație și cu forțele polițienești, aceștia mi-au uh, confirmat ceea ce știam deja de mai mult timp. 80% din oamenii care ajung în Grecia sunt migranți din motive economice. Deseori discutăm despre refugiați. Da, însă puțini sirieni au mai rămas în Grecia. Majoritatea celor din Grecia vin din Africa, din uh, Afganistan, din Pakistan și așa mai departe. Și nu trebuie să uităm acest lucru. Cei care se află acum în Grecia sunt în mare parte migranți economici și ceea ce este foarte frustrant este că uh, perioada de prelucrare a cererilor de azil a acestor persoane este foarte lungă. Am discutat cu foarte mulți oameni care înțeleseseră că vor fi trimiși înapoi, însă procedurile durează foarte mult timp și acestea trebuie să fie accelerate. Cererile de azil durează și tratarea lor durează o perioadă foarte, foarte lungă de timp și ceea ce m-a îngrijorat pe mine a fost uh, vizitarea unui centru din Lesbos, unde am întâlnit opt bărbați, majoritatea veniți din Africa, care mi-au uh, descris situația, mi-au spus cât de proastă este legătura Wi-Fi, mi-au spus că mâncarea din restaurante era atât de proastă încât nici măcar câinii nu ar fi uh, mâncat-o și, în fine, mi-au spus că dacă nu primesc azil în Grecia și dacă nu li se permite să circule în mod liber în Grecia, vor, recur- vor uh, recurge la violență și um, acest lucru mă îngrijorează pe mine. Vă mulțumesc, doamna Wimberg, doamna Gomez. Vă mulțumesc. Eu nu am participat în mod direct la această vizită, însă am urmărit lucrurile îndeaproape și știu că s-a ajuns la concluzia că în centrele de primire condițiile de viață pot fi îmbunătățite. insistând și asupra faptului că eforturile autorităților elene au fost intensificate în ultima perioadă în acest sens. Acest raport insistă și asupra faptului că anumite elemente nu funcționează suficient de bine, de exemplu situația minorilor neînsoțiți. aceștia nu sunt suficient de bine asistați, nu există servicii de, asist, de care să-i asiste pe acești minori. Relațiile de rudenie erau greu de, de stabilit, însă este o problemă relevantă nu doar pentru Grecia, ci relevantă pentru noi toți, pentru că acești uh, minori pot să fie exploatați și abuzați de uh, infractori. Se exprimă apoi îngrijorări în legătură cu consecințele așa, așa numitului acord a declarației semnată între Uniunea Europeană, de Uniunea Europeană și Turcia. Există dubii în legătură cu respectarea dreptului internațional acestui instrument când vine vorba de sprijinirea a, refugiaților, un lucru amintit și de acest raport. Și înainte de a formula o întrebare, aș dori să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Statele membre ale Uniunii Europene care refuză să uh, respecte acordurile privind uh, transferul și relocarea refugiaților, trebuie să facă față uh, procedurii de încălcare de nerespectare a tratatelor. O procedură care, desigur, durează uh, mult timp și trebuie să țină seama de povara purtată de statul elen, de poporul elen până acum. Și, mm, însă, trebuie să ne gândim și la elementele, uh, la elementele relevante secundare. În Portugalia, de exemplu, au sosit 1300 de de refugiați din Grecia și din Italia și, și 40% este de, din cazuri este vorba de membri de reîntregiri a, a familiei. Însă, printr-o procedură care nu a funcționat prea bine tocmai pentru că a trebuit să fie așteptate decizii luate în Italia și în Grecia și în perioada uh, respectivă, până când s-au luat deciziile definitive respective, persoanele pot fi abuz, uh, abuzate de, de infractori. Însă, oricum, în Portugalia, persoanele respective nu au rămas nici măcar, uh, nici măcar o săptămână. După o săptămână, sunau din uh, Germania, de exemplu, afirmând că nu s-ar fi bucurat de asistență uh, suficientă în uh, Portugalia. Deci, după săptămână au părăsit Portugalia și au ajuns, de exemplu, în Germania. Dar nu numai. Și un motiv al acestor mișcări secundare este durata procedurilor în care trebuie să fie respectată. Foarte mulți uh, minori, din păcate, ar trebui să meargă la școală, însă acest lucru nu se întâmplă. Și mai există un alt punct. Poate ar trebui să examinăm situația membrilor comunității asiriene, de exemplu. Pentru că de să ne gândim la situațiile traumatice prin care au uh, trecut unii dintre acești refugiați, și nu știu dacă pentru aceste situații speciale există măsuri uh, um, adecvate. Un lucru care pe mine mă preocupă în mod profund în contextul regulamentului de la Dublin este reîntregirea familiilor. Și toate toate aceste probleme poate ne explică de ce este atât de greu cu reîntregirea familială. Grazie, președinte. Doamna Spinelli. Mulțumesc, doamna președinte. Am câteva întrebări vis-a-vis -vis de Comisia Europeană și anume return, um, returnările voluntare și uh, sprijinirea autorităților Elena. Există câteva episoade problematice legate de aceste returnări voluntare. Mă gândesc la cazul unui uh, cetățean din Etiopia, care s-a reîntors în Etiopia și imediat după sosirea sa a fost torturat, de exemplu, de către uh, uh, autoritățile din Etiopia. Și există și alți cetățeni altor state care sunt uh, pasibili să fie torturați dacă se întorc la ei acasă. Deci eu nu aș fi atât de optimist în legătură cu aceste reîntoarceri uh, voluntare. în, când vine vorba de obiectivele stabilite, obiectivul nu a fost uh, atins și aș dori să știu ce se va întâmpla după luna septembrie. Comisia Europeană se gândește la un nou program de transfer cel puțin care să funcționeze până când va fi negociat un nou uh, regulament de la Dublin, pentru că aș dori să înțeleg care va fi, care este abordarea Comisiei Europene și care sunt uh, chestiunile cele mai problematice care îngreunează mecanismul de transfer atât de mult în Grecia, în ceea ce privește Grecia, uh, reîntregirea familiilor nu și faptul că ea funcționează atât de încet nu se explică doar prin proceduri. Ne dorim uh, proceduri cât mai uh, rapide, însă este important și modul în care ne stabilim prioritățile și reîntregirea familială trebuie să reprezintă pentru noi o prioritate. Și domnule Ferveie, Știți, sunt sigur că știți acest lucru. A existat un acord între guvernul elen și cel german pentru a um, încetini procedurile de uh, reîntregire fa- uh, familială, mai ales pentru persoanele care doreau să ajungă în Germania. Și aș dori să vă întreb uh, dacă aveți contact cu Germania pentru a, contacte cu Germania pentru a înțelege dacă s-a exercitat asemenea presiuni din uh, partea Germaniei care ar încălca regulamentul de la Dublin. Și apoi aș mai avea o altă întrebare legată de mecanismul de transfer. Și este vorba în primul rând de situația din Italia. În raport se spune că au existat obiecții vis-a-vis -vis de cererile de transfer din Italia și că se făcea trimitere în uh, aceste refuzuri asupra la, la securitatea publică, la ordinea publică Însă, asemenea motive legate de ordinea publică nu sunt uh, bazate pe evaluarea de la caz la caz a unei persoane anume. Deci uh, nu se înțelege prea bine dacă ordinea publică a fost uh, într-adevăr un pretext sau au existat preocupări concrete legate de securitate, ceea ce ar putea să fie posibil și dacă există probleme legate de securitate în cazul uh, Italiei și dacă uh, transferul este refuzat din asemenea motive, cred că ar trebui ca motivele prezentate în susținerea unui asemenea refuz să fie examinate. Și o altă nuanță legată tot de uh, transferuri. Solicitantul de azil care ar trebui să fie uh, transferat primește documentele necesare sau le primește foarte târziu, deci documentele relevante pentru propriul său dosar. Deci dacă va fi transferat într-un alt stat, nu primește documentele relevante din dosarul său. Și această lipsă de documente este ceea ce împiedică în foarte multe cazuri reîntregirea familiei, pentru că el nu poate să dovedească că are rude într-un stat sau în altul. Apoi, aș dori să-mi întreb pe domnul doctor Fervei următoarele lucruri legate de Turcia. Comisia Europeană, în mod repetat, a cerut guvernul Elen modificarea cadrului legislativ astfel încât, în anumite condiții, să fie posibilă returnarea uh, unor uh, persoane care se bucură de uh, protecție internațională. Ei bine, guvernul elen nu a dat curs acestor cereri din partea Comisiei Europene, cu toate acestea există în continuare uh, probleme este tot mai mm, grea identificarea persoanelor care trebuie să se bucură de o, o protecție și noua, noua procedură prevede identificarea acestor persoane în răstimp de 2-3 zile de la sosirea lor pe insulele grecești. Ceea ce este foarte dificil, așa cum, ne-a, așa cum ne atras atenția ONG-uri cum ar fi Human Rights Watch în două-trei zile, este imposibilă identificarea acestor persoane. Și apoi, o ultimă întrebare legată de Turcia și declarația UE-Turcia. O persoană uh, poate fi transferată doar dacă a ajuns în, uh, în Grecia în perioada între septembrie și martie, momentul în care a fost încheiată declarația UE cu Turcia. Și Parlamentul uh, European a pus sub semnul întrebării acest termen limită, data de uh, 20 uh, martie. Și aș dori să știu cum s-a reacționat la rezoluția Parlamentului European. Această decizie este legală și anume stabilirea acestei date limită, dincolo de care transferurile sunt uh, înghețate, ținând seama de uh, declarația UE Turcia, care uh, în temeiul uh, uh, părerii Comisiei Europene nu reprezintă un acord cu caracter internațional. Mulțumesc, doamnă Spinelli. Doamna Zipăl. Vă mulțumesc, doamna președinte. Nu știu de unde ar trebui să încep. Poate cu două întrebări mici, amintite deja de mai mulți colegi. În primul rând, în Grecia există această lege, ceea ce este foarte bine, ca, care spune că persoanele vulnerabile în mod special ar trebui să se bucure de o procedură accelerată de azil și că ar trebui să fie dusă pe continent și să nu rămână pe insulă. Însă, în urma presiunilor exercitate de statele membre, procedura respectivă a fost modificată. Am fost informați de asemenea că dacă ceri uh, verificarea, verificarea solicitării tale de azil și că dacă răspunsul este unul negativ, vei pierde șansa de a te bucura de programul de întoarcere, uh, reîntoarcere voluntară și de reintegrare, ceea ce duce la uh, presiuni suplimentare și se pare că nu ne dorim de fapt să-i, să ajutăm Grecia, să-i ajutăm pe migranți, ci să transmită mesajul că nu refugiaților, migranților, că nu sunt uh, doriți aici. Și cred că această declarație nu este um, cu nimic contradictorie cu declarațiile, invitațiile noastre din fața noastră, însă contravine noilor perspective pe care dorim să le oferim celor care se află în uh, Grecia. Din 2008, din criza financiară, este adevărat că Grecia trebuie să-și facă temele de acasă, însă uh, știm că se exercită presiunea asupra lor. Trebuie să privatizeze totul, trebuie să-și privatizeze aeroporturile, trebuie să-și privatizeze apa și gazele naturale. Sistemul de sănătate este în pragul colapsului, a trebuit să reducă de mai multe ori pensiile. În același timp, acest guvern este primul care, într-adevăr, încearcă să creeze un sistem de azil pentru prima dată. Și nu-i ajutăm cu nimic dorim, ne dorim să, să, să îi păstreze pe toți solicitanții de azil sau să-i trimită înapoi în Turcia. Tocmai a avut loc un consiliu care nu a venit cu nici o soluție pentru transferul. Toată lumea se plânge de cât de mulți sunt, câți mulți migranți. Mă întreb câți solicitanți de azil există în Republica Cehă, în Polonia, în Slovenia. 20 oare sau de, deja 100? Ce o povară imensă. Îmi pare rău că dumneavoastră sunteți cei care trebuie să primiți acest mesaj. Știu că trebuie să, asta trebuie să faceți față acestei situații, însă atitudinea statelor membre și a Consiliului este incredibilă și în același timp domnul uh, Weber, unul din șeful, uh, șeful unui grup politic din Parlamentul European, afirmă că ajutorul suplimentar Greciei uh, este posibil doar dacă guvernul se va schimba este ceva incredibil și nu cred că este acceptabil o asemenea implicare. Însă, pentru domnul Weber, pentru domnul, domnul Schäuble sau pentru alții, chiar și femeiul a devenit o organizație stângistă. Pentru că chiar și uh, femeiul a spus că trebuie să ne oprim pentru că uh, este ca un bulgăre de zăpadă care a devenit tot mai mare trebuie să facem ceva cu datoria suverană a, suverană a Greciei. Chiar și femeiul, care nu este o organizație caritabilă, cere reducerea uh, datoriei suverane a Greciei. Dar uh, există unii care spun că acest lucru este posibil doar dacă guvernul se va schimba. Știu că nu voi primi niciun răspuns din partea dumneavoastră pentru că nu aveți voie să ne dați asemenea răspunsuri, însă mă întreb care este mesajul pe care îl dăm celor care fug din calea războaielor, din calea torturii, din calea persecutării, care ajung în Europa și le spune ne pare rău, dar avem problemele noastre. Și aș avea o ultimă întrebare. Oare este posibil o listă din partea Comisiei care să ne arată câte fonduri a, a cheltuit Uniunea Europeană au cheltuit statele membre pentru a construi garduri, pentru a ne proteja frontierele, câte fonduri s-au îndreptat înspre Turcia în urma acestei declarații, câte fonduri au ajuns în, uh, în uh, Afganistan, câte fonduri au investit în uh, garda de coastă europeană și câte fonduri au fost cheltuite pentru a prelucra cererile de azil, deci, care sunt, cum sunt defalcate fondurile? Deci câte fonduri au ajuns pentru a transmite acest mesaj că nu, noi nu suntem, nu suntem re, uh, responsabili, lăsând în același timp Grecia singură să se descurce în această situație dezastroasă. Cer scuze că vă transmit acest mesaj dumneavoastră, știu că nu este responsabilitatea voastră, însă ați venit la noi tocmai după acest Consiliu care a demonstrat că nu este gata, că nu este dispus să își asume responsabilitățile comune, că nu este uh, capabil să combată cauzele uh, acestei migrații și că nu este în stare să ducă, să creeze un sistem care să permită o partajare mai echitabilă a sarcinilor în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ștahovski, vă rog. Sipel, vy si mysnad dáte. Vy... Doamna Zipel, cred că visez. Vă bate joc de mine? Da, ați fost uh, hazlie, faceți, uh, criticați Republica Ce- Cehă, că n am mai primit niciun refugiat. Dumneavoastră sunteți coordonator pentru socialiști. Să vă duceți în uh, Republica Cehă, să le explicați uh, primului ministru și ministrului de interne că îi criticați sau ați venit doar să faceți aici spectacol. Eu v-am ascultat. Vă rog, nu vă scoateți uh, căștile. Știu că nu înțelegeți cehă. E păcat. Dacă nu vreți să facem circ aici, dacă vreți mai degrabă să rezolvăm lucrurile, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Socialiștii au uh, oprit uh, transferurile la mine în țară. Partidul meu, creștin democrații, noi am fost pentru transferuri. Noi am vrut să vină oameni uh, la noi să fie transferați în țara noastră. Haideți să ne oprim din circul acesta politic și să ne uităm la cifre. Da, în total sunt cam 20.000 de oameni transferați. De ce nu sunt mai mulți? De ce cei care au fost deja alocați pentru transferuri în uh, Europa Centrală și de Est, din Turcia și din uh, Grecia, cum s-au pierdut aceștia? Nimeni nu mai găsește. E o întrebare foarte bună pentru Comisie și pentru alții și ne trebuie un răspuns aici, unul clar. Și încă o întrebare. Lituania și transferurile de acolo. Cum se face că oamenii care au fost transferați acolo au plecat în alte state membre? În Germania, de exemplu. Cum veți soluționa astfel de probleme? Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Acum dau cuvântul altor colegi. Nu știu dacă domnul Niedermüller vrea să mai adaugă ceva în calitate de lider al uh, delegației. Poate răspunde ceva referitor la raport. Da, poate nu la raport, dar m-aș referi la această dezbatere, pentru că Acum începem să discutăm cine a eșuat mai mult, dacă au fost socialiștii sau conservatorii. Dar nu asta este problema noastră. Trebuie să vedem problema de ansamblu europeană, nu problema fiecărui partid în parte. Dacă arătăm cu degetul de la un partid la altul, nu o să găsim niciodată o soluție. Noi, cei din Parlamentul European, trebuie să găsim o soluție europeană. Pentru că, vă spuneam, e vorba de o soluție foarte clară și toate statele membre ar trebui să lucreze împreună să o rezolve. Pentru că dacă arătăm cu degetul nu ne aduce nimic. Vreau așadar să repet că trebuie o soluție europeană aici. Mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, reprezentanților comisiei. Domnul Nilsson. Vă mulțumesc pentru întrebări și comentarii. Am să încerc să mă refer la cele referitoare la transferuri, cum stau lucrurile acum și la ce ne putem aștepta. Ca să fiu un pic mai con, concis, mai ales la ce a întrebat doamna Ernst, cam acum sunt 10.000 de persoane care sunt pregătite pentru transferuri în Grecia. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat până acum, au fost cam 2.000, 2.000 și jumătate pe lună și sperăm să ajungem la vreo 3.000 pe lună, deci ar trebui ca cei care sunt gata în Grecia să fie uh, relocați până la momentul în care expiră decizia. Cam asta așteptăm. Dar trebuie să reținem că obligațiile statelor membre nu se opresc așa brusc uh, în septembrie, ci um, transferurile pot avea loc și după aceea dacă e nevoie. Așa, în mare, e adevărat că a fost un proces prea mm, greu, prea lent, S-au fost multe motive, dar nu e momentul acum să facem bilanțul, însă sistemul a început să meargă mult prea încet și statele membre au fost și ele încete cu promisiunile lor, prea puține uh, și deloc constante. Dar cam așa stau lucrurile. Așteptăm cu interes aceste ultime trei luni și sperăm că putem să atingem obiectivul final și anume să-i relocăm pe cei care sunt deja înregistrați în acest scop în uh, Grecia chestiunile specifice, condițiile din Grecia pe continent, uh, în mare sunt uh, satisfăcătoare, sunt locuri pentru toată lumea, asta și mulțumită sprijinului Natului Comisariat pentru Refugiați al ONU. De asemenea, se pare că mai multe state membre au folosit securitatea ca pretext pentru respingerea mai multor solicitanți. Am uh, parcurs acest lucru mai în detaliu în rapoartele anterioare. Noi ce am încurajat statele membre și unele chiar fac acest lucru când invocă securitatea, trebuie să vină și cu un motiv. Italia, de exemplu, a făcut acest lucru. Spune pe ce bază, pe ce motive resping pe cineva, astfel încât să existe informe în acest sens. Din păcate, recomandarea aceasta n-a fost urmată de către statele membre, ceea ce, într-adevăr, duce la bănuiala că de multe ori a fost folosită aceasta ca pretext. Referitor la ce se întâmplă după 26 septembrie, nu pot să mă pronunț eu, Uh, comisia nu are acum uh, intenția să vină cu vreo prelungire a deciziilor um, existente, dar uh, din experiența de până acum um, știm că trebuie să avem niște soluții cu adevărat euro europene, cu o componentă de solidaritate foarte puternică. Deci progresul din partea colegiuitorilor um, este necesar mai mult ca niciodată. Și încă un lucru în ceea ce privește reunificarea uh, întregirea familiară, familială. Se pare că lucrurile s-au îmbunătățit în ceea ce privește Grecia, dar pe baza informațiilor de care am dispus, nu am putut să vedem niște încălcări directe de către statele membre, dar uh, statele membre se confruntă cu o jurisprudență mult mai mare decât în um, um, cu un volum de muncă mult mai mare decât până acum și a durat mai mult să se prelucreze statele mm, cauzele. Unele state au încercat să rezolve asta la nivel uh, bilateral, Germania e un exemplu, au, au încercat să vadă câte cauze pot să proceseze pe lună, dar trebuie văzut cum vor uh, conveni să facă. Într-adevăr, procesul este un pic încetinit, dar din punct de vedere juridic lucrurile par să fie în regulă, dar uh, cifrele totale în ceea ce privește reîntregirea familială, tot cresc, uh, vorbim de mai multe mii de persoane care au fost transferate din Grecia pe baza acestui, uh, acestei situații. Vă mulțumesc, domnul Ferveie. Vă mulțumesc foarte mult. Voi încerca să mă refer la celelalte comentarii, cel puțin o parte din ele. Era o întrebare cine se pronunță cu privire la politica de detenție care trebuie să fie urmată. E clar că e vorba de o competență națională, deci autoritățile elene, până la urmă, iau hotărârea în acest sens. Aici avem opinii divergente, însă vreau să explic de ce autoritățile elene consideră că nu pot să-și modifice practicile. Uh, în sistemul lor juridic, logica este că în momentul în care uh, cineva solicită um, returnare voluntară, își retrage solicitarea de azil. Deci, în momentul respectiv, nu mai au dreptul să rămână în țară spun asta așa, mai profan, mai laic, persoana respectivă trebuie să se întoarcă. Sperăm să se găsească și alte metode. Discutăm acest lucru împreună cu autoritățile elene. Cât despre returnarea voluntară, s-a spus că oamenii trebuie să aleagă între a solicita azil sau returnare voluntară. Dar nu e adevărat. Poate că așa vi s-a spus, dar vă spun clar. Doamna Sipăl, nu e vorba că trebuie să aleagă între una sau alta, dar că efectul în practică este că dacă faci o solicitare să ți se verifice din nou solicitarea de azil, atunci în practică nu o să ai nimic de câștigat. Domnul Fărveie, dați-mi voie să explic situația. Nu așa se întâmplă în practică. În practică, marea majoritate a persoanelor solicită azil mai întâi și apoi pot să se înregistreze pentru returnare voluntară. În momentul în care fac acest lucru, la un moment dat trebuie să-și retragă solicitarea. Nu poți să stai în Grecia și să nu stai în Grecia. A mai fost o solicitare o întrebare Cine se ocupă de toate problemele acestea de returnare voluntară? Cine e responsabil? Ce spune legislația europeană aici? Că statele membre sunt încurajate să aibă un program uh, de returnare voluntară, dar nu stipulează exact cum să se desfășoare. Deci, pe partea de metodă, de modalități, hotărăsc autoritățile elene. Multe preocupări au fost exprimate referitor la faptul că Comisia ar face presiuni asupra autorităților elene să trimită persoane vulnerabile înapoi în Turcia. Da, înțeleg de unde vin aceste preocupări, dar vreau să vă spun cum stau cu adevărat lucrurile. În cadrul planului comun de acțiune convenit cu uh, ministrul Muzadis, apărea și un punct în care trebuia să se verifice dacă se putea face acest lucru, dar dacă se îndeplina o serie de măsuri uh, de precauție care erau menționate în acest plan comun. S-a făcut o cercetare, o anchetă ulterioară și serviciile de azil uh, din Grecia au concluzionat că din mai multe motive nu se exclude uh, specific situația în care persoanele vulnerabile să fie returnate către Turcia, dar ce excepție apărea, e bine, nu se putea aplica procedura accelerată, pentru că în cazul acestor persoane e nevoie să se aplice niște măsuri de precauție. Deci, s-a verificat acest lucru și acesta a fost rezultatul și în realitate, deci concluzia este că persoanele vulnerabile au fost uh, trecute prin procedura obișnuită. Asta s-a întâmplat. Acum, ONG-urile s-au uh, plâns că perioada de identificare a vulnerabilităților este prea scurtă. Însă, haideți să lămurim și aici lucrurile. Este în interesul persoanei vulnerabile ca aspectele vulnerabile legate de această persoană să fie identificate cât se poate de repede. Pentru că odată identificate, atunci se știe și procedura care trebuie urmată și, în realitate, Ah, aceste persoane au fost ah, transferate din insule pe continent, tocmai pentru că existau aceste ah, vulnerabilități. Deși se plâng ONG-urile, cred că și ele sunt de acord că aceste vulnerabilități trebuie să fie identificate rapid. până acum partea unde s-a greșit în acest sistem a fost că a fost prea multă precauție. Dacă ați discuta informal cu ONG-urile din domeniu, cred că, poate nu public, dar ar, cred că ar recunoaște că așa stau lucrurile. Ce s-a întâmplat până acum? N-au fost, de exemplu, doctori uh, suficienți, așa că de multe ori ONG-urile au fost însărcinate cu această activitate de a identifica vulnerabilitățile, așa că mai degrabă au exagerat cu precauția. Cât despre minorii neînsoțiți, pe bună dreptate, mai mulți dintre dumneavoastră au ridicat preocupări legate de minorii de neînsoțiți. Într-adevăr, este o chestiune foarte greu de gestionat și asta nu pentru că lipsește finanțarea europeană sau lipsesc eforturile europene, cred că am mai spus asta în Parlament, am discutat cu ONG-urile. Le-am spus, uitați, aceștia sunt banii, vă rugăm să ne ajutați să tratăm aceste probleme. Și ei ne-au spus, păi e foarte greu pentru că trebuie să găsim personalul calificat și așa mai departe. Deci, este o chestiune problematică în general. Asta nu înseamnă că suntem mulțumiți de cum stau lucrurile acum. Clar nu. Dar continuăm să facem eforturi foarte mari ca să ne asigurăm că minorii neînsoțiți, Uh, sunt uh, îngrijiți și, așa cum s-a spus pe bună dreptate, există o problemă legată de tutori. Se lucrează la legislație pentru a se îmbunătăți sistemul acesta de tutelă Uh, mai sunt și ONG-uri care joacă un rol un pic mai informal în acest sens, însă, într-adevăr, este un subiect care ne preocupă și trebuie să lucrăm cu toții împreună ca să îmbunătățim lucrurile în acest domeniu. Trebuie să spun, deși nu cred că o să cădem de acord, dar de fiecare dată când vin aici, cineva spune înțelegerea între Uniunea Europeană și Turcia e ilegală. Îmi pare rău, dar nu sunt de acord. Chiar dacă nu am un rol politic, trebuie să spun că declarația aceasta UE-Turcia se încadrează în norme internaționale și uh, cum aplicăm de fapt uh, aceste norme. Păi fiecare solicitant care vine are dreptul să îi se examineze cazul, să aibă căi de apel și exact asta s-a întâmplat până acum. Așa stau lucrurile, asta e realitatea. Da, sigur că pot să fie preocupări legate de viteza procesului. V-am explicat unde sunt, de fapt, blocajele, dar nu cred că cineva poate să spună că nu se respectă normele, pentru că sunt respectate. Așa că cred că o să mă opresc aici. Nu știu cum stau cu timpul. I think uh, it was uh, uh, uh, quite uh, detailed your answer. Thank you, Mr. Weber. Mulțumim foarte mult pentru aceste pentru răspunsurile detaliate. Acum aș dori să răspund colegilor că proiectul de raport cu privire la delegația LIBE va fi considerat ca fiind final dacă nu vor fi uh, depuse observații la secretariat până la sfârșitul săptămânii. Deci dacă aveți observații, vă rog să le trimiteți uh, secretariatului până la sfârșitul uh, săptămânii. Mulțumesc pentru contribuții, pentru informații. De această dată am folosit foarte bine timpul. Următoarea reuniune, 29 iunie, de la 9 până la 12.30 și apoi după masa de la Două la cinci și jumătate. Mulțumim foarte mult pentru participare și pentru cooperare. Și o după masă plăcută în continuare.